You can take a seat. It's time to start um, for this um, election. Dragi colegi, vă rog să luați loc. E momentul să începem alegerile de președinte și vicepreședinte. <clears throat> O să începem bună dimineața, după cum vă spunem. Această ședință constituentă a Comisiei AIDA. O voi prezida. Vom alege un președinte și patru vicepreședinți. Am câteva observații procedurale înainte de a începe procesul de alegere. În primul rând, această ședință se declară deschisă, evident. Scopul ședinței, trebuie să-l repet, e de a constitui biroul comisiei prin alegerea președintelui și de până la patru vicepreședinți în conformitate cu regula 213 din regulile procedurale ordinea alegerii. Mai întâi președintele, apoi cei patru vicepreședinți. O să anunț numele supleanților care participă la vot, așa cum au depus grupurile politice până ieri seara. O spun, în cazul PP, doi supleanți care joacă acest rol, Hanna Bikonen, care înlocuiește pe domnul Perez, Jorgen Orban înlocuiește pe domnul Sikorski. Și apoi, în fine, un alt grup politic, NI, doamna Pinedoli înlocuiește pe domnul Radakovski. Și asta e tot. Continuăm. E foarte important ca grupurile politice să mă informeze în legătură cu orice schimbare în legătură cu această listă înainte de a deschide votul. De al declara deschis. Există ceva din partea grupurilor politice în ce privește suplenții? Dacă nu, putem continua. Pentru suplenții care participă la vot de la distanță se poate utiliza utiliza butonul pentru interacționa. Să trecem pentru alegerea președintelui. După care noul președinte va prezida. Deci începem cu alegerea președintelui. Mai întâi, înainte de a trece mai departe cu alegerea, trebuie să verificăm dacă s-a întrunit uh, quorumul pentru a ține votul membrii care participă la distanță, după cum am spus, pot apăsa pe buton. În al doilea rând, vă invit să prezentați uh, numirile din partea grupului pentru alegerea președintelui. Nu există alte nominalizări? Putem continua? Aveți cuvântul? Bună dimineața tuturor! Am plăcerea să îl propun pe Dragoș uh, din partea lui Renew Europe. Mulțumim, continuăm. Pentru a fi valabilă nominalizarea, trebuie să ne asigurăm că e un candidat nominalizat fie de grupul politic, fie de cel puțin a uh, de un anumit vorum din alcătuirea comisiei, după cum sunt convinsă că știți candidatul, dacă este de acord, dacă consimte să fie nominalizat, o altă cerință, candidatul trebuie să fie membru de plin al comisiei, candidatul a completat declarația de interese financiare și declarația legată de comportamentul adecvat. Putem trece atunci la punctul următor. Acest scenariu, și anume alegerea propriu-zisă, vă aduc aminte. Alte cerințe procedurale? Membrii prezenți în sala de ședință care doresc să obiecteze la un vot prin aclamare, sunt invitați să ne semnaleze. E cineva care are obiecții? Nu? Excelent. Atunci continuăm. Cei care nu sunt prezenți și doresc să obiecteze la un vot prin aclamare sunt invitați să îl semnaleze utilizând butonul uh, de ridicare mâini. Nu s-a cerut vot secret, de către cel puțin o cincime din alcătuirea comisiei. Vă cer acum să confirmați. Să votăm pentru domnul Tudorache ca președinte al Comisiei AIDA prin aclamare. I hereby... Prin urmare, îl declar pe candidatul de Renew, domnul Tudorache, ales prin aclamare. Felicitări, vă bucurați de întregul nostru sprijin și mult succes. Și acum <clears throat> va prezida ședința în continuare. Mulțumesc! Well, yeah, <laughs> <laughs> Dragi colegi, mai întâi vă mulțumesc pentru încredere în candidatura mea, pentru sprijin. Mă angajez aici în fața dumneavoastră să exercit acest mandat în această funcție cu un maxim de transparență, cu deschidere față de dumneavoastră toți, față de toate opiniile pe care le veți exprima în această comisie. Ca și dumneavoastră sunt convins că sunteți aici pentru că Credeți în potențialul inteligenței artificiale, într-o transformare și o provocare digitală mai mare și oportunitatea pe care o avem ca societăți pe plan global și noi ca Uniune? Și trebuie să ne poziționăm în cadrul global. Cu acesta cred că vom avea alte ocazii să trecem la fondul problemei, nu astăzi. Vă propun să trecem mai departe cu restul activității de astăzi, și anume alegerea vicepreședinților. Prin urmare, acum o să deschid prima rundă pentru primul vicepreședinte și vă solicit să faceți nominalizări din partea grupurilor. Vă rog, mulțumesc, bună dimineața și felicitări din partea grupului meu. S și D, Mia Petra Campula, E propunerea noastră ca prim vicepreședinte pentru comisie. Mulțumesc. Presupun că și candidata își dă consimțământul și a îndeplinit toate procedurile stabilite de reguli? Există alte nominalizări sau contestări față de această nominalizare? Nici din domeniul online? atunci vă propun să nominalizăm ca prim vicepreședinte prin, să alegem prin aclamare. Felicitări, doamna Compolanatri. De obicei v-aș invita să vă așezați aici, dar din cauza regulilor nu putem face acest lucru, deci vă mulțumesc pentru înțelegere și trecem la a doua rundă de alegeri pentru vicepreședinți și deschid nominalizările din partea grupurilor politice. De la PPM mulțumesc, domnule președinte, felicitări pentru alegere. În numele grupului PP aș vrea să propun să nominalizez ca al doilea vicepreședinte al clubului, Geoffroy Didier. Mulțumesc. E în sală candidatul? Da. Bună ziua, presupun că vă dați consimțământul că îndepliniți condițiile, mulțumesc. Există alte nominalizări? Sau se opune cineva? Nimeni, nici online, nici în sală. Vă propun atunci să alegem și pe al doilea vicepreședinte prin aclamare. Felicitări și dumneavoastră. Trecem mai departe la nominalizarea cel de-al treilea vicepreședinte, aceeași procedură. PPE, nominalizare, mulțumesc, din nou, în numele grupului PP, aș vrea să propun ca al treilea vicepreședinte pe domnul Din Adhot. Mulțumesc. Același lucru, doamna, toți sunteți de acord, îndepliniți condițiile, mulțumesc. Există propuneri uh, în concurență? Nu? Nimeni nici din domeniul online? Vom alege tot prin aclamare și a treia propunere. Mulțumesc, felicitări. Și acum a patra rundă, a patra nominalizare, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, din nou am plăcerea de a prezenta o candidatură din partea grupului nostru, Birgit Sipel. Mulțumesc. Alte propuneri în concurență sau obiecții față de nominalizare? Nu? Mulțumesc. Presupun că doamna Sipel e de acord, consimte și îndeplinește regulile. Mulțumesc din nou pentru a patra Vă propun să alegem prin aclamare și cu asta am încheiat activitatea de astăzi. Asta era tot pentru astăzi. Felicitări echipei de vicepreședinți. Mulțumesc din nou dumneavoastră tuturor pentru încrederea demonstrată în noi ca echipă de președinte și vicepreședinți pentru această comisie specială. Nu avem încă o agendă stabilită, tot ce știm este că prima ședință reală va fi cândva în săptămâna cu 26, din 26 până în 30 octombrie. Din moment ce știm, o să vă transmitem datele precise și vicepreședintele vicepreședinta Vesagar și comisarul Breton vrem să confirmăm prezența lor. O să discut săptămâna viitoare cu coordonatorii pentru o primă întâlnire și rog vicepreședinții să aibă amabilitatea să participe și la cea ședință a coordonatorilor. Cu cât vom fi mai mulți acolo, cu atât mai bine. Ca abordare generală, <clears throat> în activitatea acestei comisii, am vrea să avem uh, o atitudine cât mai participativă și colaborativă cu putință. Pentru prima ședință a coordonatorilor, v-aș invita să vă gândiți la modul în care îi putem uh, provoca pe comisar la prima ședință, vreau să știm încă de acum și vă spun clar că nu vreau să invit să auzim discursuri cu generalități. Știm care e poziția lor în legătură cu aceste subiecte și vreau să avem o conversație reală de fond, având în vedere în special faptul că la comisie calendarul care e pentru a face propuneri pentru sfârșitul anului și primul trimestru de anul viitor. E un calendar foarte strâns, deci cred că trebuie să audă ce gândim în legătură cu activitatea lor și pentru a face asta trebuie să putem să ne concentrăm sau să facem să se concentreze în discuțiile pe care avem. Deci, încă o dată, invit pe coordonatori pentru săptămâna viitoare mm, să se gândească încă de pe acum să facă un brainstorming în legătură cu temele posibile pe care să-i rugăm pe comisar să le pregătească, din nou când ne întâlnim, să avem o dezbatere politică reală cu ei în legătură cu acest subiect important. Vă mulțumesc. Asta e tot pentru astăzi și din momentul în care vom avea calendarul o să vă informăm pe toți și ne revedem la sfârșit de octombrie. Mulțumesc! Uh, just let's.